I suppose that we won't be that many members. Ei bine, dragi prieteni, presupun că nu vom fi foarte numeroși la această întâlnire. Toată lumea e implicată în uh, multe lucruri de finalizat încă în cursul acestui mandat cu un rezultat bun. Interpretarea este în regim complet, în afară de malteză și croată. Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, adoptarea procesului verbal a ședințelor din 26 uh, februarie 2019. Trecem acum la punctul 4 de pe ordinea de zi și anume informare cu privire la negocierile interinstituționale în curs. Și dat fiind faptul că domnul Balaș trebuie să plece, Mă bucur că este prezent și ne va oferi o informare scurtă în uh, perspectiva celui de-a optulea trialog care va avea loc mâine pe acest dosar important, dar uh, complicat. Domnule Baleș, aveți cuvântul. Vous suivez bien, hein, euh, évidemment, cette, euh, ce trilogue. Euh. Da, doamnă președinte, sunteți la curent și cu acest trilog, dar vă spun că mâine poate că vom avea pe ultimul, aproape sigur. Deși încă n-am uh, ajuns la un acord, dar sperăm să ajungem mâine. Dar încă nu e finalizat. Însă, foarte rapid, o să vă spun că, bun, Parlamentul la început a făcut multe concesii, mulți pași înainte și eu mi-am asumat răspunderea cu echipa de negociere a Parlamentului. Mi s-a părut că e important ca să putem face progrese, pentru că Consiliul nu prea făcea concesii. Apoi, ulterior, uh, a început și Consiliul să aibă atitudine mai deschisă, a făcut câteva eforturi pe anumite, în anumite puncte. Sunt trei puncte principale care trebuie confirmate. În primul rând, capacitatea statelor membre de a putea spune că răspunsul la întrebările lor este insuficient sau nu există niciun răspuns în ce privește un lucrător detașat. Mai e și chestiunea lucrătorilor în zone frontaliere. Aici mai degrabă comisia începe să facă acum propuneri interesante, însă trebuie finalizate împreună cu Consiliul și mai ales Există și un punct uh, referitor la pluriactivitate sau multiactivitate, deci un lucrător care are locuri de muncă în mai multe state membre, uh, unde plătește securitatea socială. E vorba de niște criterii care apoi uh, sunt evaluate de Comisia Administrativă care ia decizia. Pentru moment Consiliul refuză, de altfel și Comisia refuză orice fel de criteriu care să fie legat de situația lucrătorului respectiv, adică unde anume lucrează Uh, în mod efectiv. Noi nu credem că trebuie păstrat doar acest criteriu. Trebuie să există și criteriul situației firmei, dar trebuie mai multe criterii ca să putem uh, uh, găsi exact soluția corectă în legătură cu asigurările sociale. Aici n-am făcut pași înainte, în rest am făcut, asta e chiar foarte mult, deci ar fi păcat ca doar pentru acest punct și dacă punctele, la punctele precedente ajungem la, la un acord și doar asupra acestui punct să avem un eșec, ar fi foarte păcat. Sperăm ca mâine totuși să ducem lucrurile la bun sfârșit. Thank you, Mr. Bal Mulțumesc, domnule Balas. Alocăm poate un minut, două, dacă sunt întrebări din uh, sală. Se pare că nu este cazul și suntem mulțumiți de această informare. Și următorul trialog va avea loc mâine. Și presupun că dumneavoastră și delegația, staful care vă însoțesc, veți putea lua o decizie dacă se va putea continua cu mai multe întâlniri pentru găsirea unei soluții Sau credeți că ați ajuns la un punct unde Credeți că nu se mai mișcă lucrurile? A, da, cred că putem face pași înainte, dar nu am nicio certitudine. Nu știu dacă vom ajunge la un acord. Eu am spus la început că mâine sunt sigur că vom avea un acord. Înaintea ultimului trilog credeam că nu vom avea acord, dar totuși s-au deschis niște uși. Vom vedea ce se va întâmpla mâine. Dar e un serial care încă nu s-a încheiat. Yes, I evaluated. Uh, da. Ce evaluarea mea e aceeași ca și a dumneavoastră. Au fost negocieri foarte dure. Însă acum există interes și de cealaltă parte pentru a vedea dacă e posibil să se ajungă la un rezultat. Mulțumesc pentru această informare și mulțumesc pentru aceste detalii în uh, prealabilul trialogului de mâine. Acestea fiind spuse, trecem la punctul 5 al ordinii de zi, a, care ar fi trebuit să fie încheierea acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană, punct care a fost amânat ceea ce cred eu nu e ciudat. E un moment critic și evident vom repune punctul pe ordinea de zi. Trecem la punctul 6, orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre. Și am să dau cuvântul domnului Mitrofanov, raportor pe acest dosar. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc! În primul rând aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru activitatea lor foarte intensă și productivă uh, pe marginea dosarului cu privire la orientări în domeniul ocupării. Comisia a venit cu astfel de propuneri de orientări care sugerează menținerea orientărilor uh, din 2011. Așa cum v-am informat deja, în ceea ce privește procesul de negocieri cu Consiliul, unde președinția bulgară a fost proactivă în avansarea dosarului nostru în Consiliu, Iată, deci, că am făcut un pas înainte spre o mai strânsă cooperare între Parlament și Consiliu în elaborarea documentului final. Totuși trebuie să admit că anumite chestiuni negociate cu reprezentanții Consiliului în avans sunt încă blocate la nivelul textului final și documentul a dispărut. În cursul negocierilor m-am întâlnit cu Uh, diferite părți implicate, inclusiv președinția bulgară din formațiunea chestiuni sociale a Consiliului și am solicitat ca poziția noastră să fie avută în vedere pentru decizia finală a Consiliului unde în trecut Consiliul trebuia doar să consulte Parlamentul European, exista o anumită deschidere dar aceste negocieri, iată, sunt un precedent și să sperăm că și o practică bună pentru viitor. Amendamentele noastre orientate nu au trecut toate în Consiliu, ceea ce este păcat, dar mici realizări sunt mai bune decât stagnarea. Ținând cont de urgența procedurii, am fost de acord cu propunerea comisiei fără amendamente, conform procedurii uh, prevăzute la articolul 51. Mulțumesc că am să dau cuvântul raportorilor din umbră. Domnul Becker, din partea PP, vă rog aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, înțelegem propunerea din partea Comisiei, care, iată, are acum, se bucură de o abordare pozitivă și din partea Consiliului, știind că elementele cheie ale pilonului social au fost deja implementate într-o manieră satisfăcătoare, cred că E logic să mergem pe calea propusă de procedura accelerată și sperăm că se va ajunge la ceea ce am considerat noi ca și comisie că este importantă cu reforme pe piața muncii, um, formare, competențe, aptitudini și așa mai departe. PP-ul este de acord cu această procedură și votăm pentru. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Becker, și am să dau acum cuvântul domnului Decner, reprezentând uh, socialiștii și democrații. Mulțumesc, doamnă președinte. Astăzi este o bună ocazie să evaluăm decizia Consiliului din iunie anul trecut. În aspect pozitiv, mi se pare că faptul că Consiliul, iată, a venit în întâmpinarea noastră în a ține cont și de poziția Parlamentului și în această decizie a Consiliului sunt incluse și puncte de vedere ale Parlamentului și această decizie face parte și din recomandările specifice pe țară în cadrul semestrului european și în domeniul ocupării, iată că se fac pași înainte, de aceea mm, ar trebui ca toate statele membre să uh, includă Parlamentul în um, formularea orientărilor care țin de ocupare și forță de muncă. Aș dori însă să mă refer la două puncte din text. În primul rând, cred că Parlamentul a pledat pentru o armonizare a orientărilor uh, pentru politici de ocupare a forței de muncă cu pilonul social Consiliul a ignorat însă acest lucru și acest lucru ar trebui corectat uh, în 2021. În al doilea rând, uh, eu cred că Europa bogată nu poate să-și permită sărăcia în rândul copiilor. În același timp, problemele cu care sunt confruntați copiii care trăiesc în sărăcie nu sunt uh, comparabile cu alte situații de sărăcie. De aceea, Parlamentul a solicitat uh, aici niște prevederi speciale pe care Consiliul le-a ignorat. Copiii ar trebui să beneficieze de un locuință și corespunzătoare și să beneficieze de, beneficieze de hrană, așa cum se convine. Mulțumesc foarte mult. Întreb dacă este cineva din partea ECR prezent în sală. Se pare că nu. Dacă există cineva din partea ALDE, întreb. Din partea GUE Angel. Dacă dorește vreun vorbitor să intervină. Sau EFDD. Dacă nu, din partea ENF? Dacă nu, am să dau din nou cuvântul domnului Mitrofanus. For your remarks and uh, for your support to... Uh, Mulțumesc pentru sprijinul acordat pentru această procedură. Cred că vom putea spune alegătorilor noștri că am făcut uh, progrese importante pentru a realiza Europa socială. Vă mulțumesc foarte mult și sunt de acord să aprobăm propunerea fără amendamente în procedură simplificată. Mulțumesc! Of course. Mulțumesc! Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, e posibil? Domnul Mana a cerut asta? Um, Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Um, pare bine că deputații prezenți uh, împărtășesc aceeași opinie, pentru că, iată, avem nevoie de orientări care să fie adecvate pentru ceea ce solicită publicul. Cred că este important să spunem că statele membre, în sfârșit, au înțeles că uh, Uh, vorbim serios atunci când e vorba de semestrul european și că statele membre trebuie să accepte ceea ce n-au făcut încă și ceea ce trebuie să facă. Cu siguranță și în campania pentru europarlamentare acest uh, lucru va fi vizibil și orientările pentru piața muncii se încadrează aici. Și pilonul drepturilor sociale europene, care a fost privit foarte critic la început, uh, pentru că se argumenta că ar interveni în suveranitatea statelor membre, iată că se bucură de o mai mare acceptare. În același timp, drepturile formulate în pilonul social trebuie să fie dublate și de măsuri pentru punerea lor în aplicare. Sigur că mm, politica socială este de competența statelor membre, însă avem nevoie și de această dimensiune europeană. Acum, sigur că în multe cazuri nu suntem uh, uniți, ceea ce ni se reproșează, dar solidaritatea se poate crea, pentru că în final, cetățenii trebuie să simtă că facem parte dintr-o evoluție productivă unde rezultatele se resimt. V-ați referit la sărăcia în rândul copiilor, este un domeniu important. Unele state spun că absolut nu se poate uh, așa ceva și cred că avem argumente vitale pentru a face o campanie electorală ofensivă și de aceea cei care pe cei care vin cu discursuri populiste care ne spun că Europa nici nu există pot fi așadar contracarați și aștept cu interes aceste dezbateri unde vom putea fi ofensivi. Este, iată, o temă pro europeană și productivă și um, să sperăm că vom avea succes și atunci nu va trebui să ne temem de viitoarea componență a Parlamentului European. Thank you very much, Mr. Mann, and also... Mulțumesc foarte mult, domnule Mann. Mulțumesc uh, raportorilor Tofanos. Putem aproba propunerea Comisiei fără amendamente în procedură Uh, simplificată în conformitate cu 51. Uh, da, nu e nicio împotrivire, deci se aprobă. Acestea fiind spuse, aș vrea să întreb dacă este cineva din partea uh, comisiei. Da, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru că ați acordat, acordat cuvântul comisiei. Voi fi foarte scunci, scu, succint. Vă mulțumesc pentru sprijinul de anul trecut și pentru propunere, pentru orientările propuse care au fost aprobate și vă mulțumim că ați acceptat procedura simplificată. Mulțumim! Thank you. Mulțumesc! am ajuns la punctul 7 pe ordinea de zi. Următoarea reuniune pe 2 aprilie dimineața. Nu știu ce înseamnă asta. Sperăm că nu va fi mai devreme de 9 dimineața. Însă, în orice caz, detaliile vor fi confirmate. Înseamnă că ne revedem pe 2 aprilie. Și nu e o glumă. 2 aprilie, nu 1 aprilie. Vă mulțumesc! că ați venit. A fost o reuniune foarte importantă, deși suntem puțini și deși nu am luat așa multe decizii. Dar a fost important pentru Parlament și pentru capacitatea noastră de a, a, a apăra soluțiile bune atunci când intrăm în dialog cu alegătorii noștri în vederea alegerilor. Mulțumesc foarte mult și ne revedem pe 2 aprilie.